So, we continue by item 27. Continuăm cu punctul 27 de pe ordinea de zi. E vorba de audierea privind conversii, divizări și digitalizare noi instrumentele dreptului societăților. Un mesaj din partea interpretei. Conflictul social între interpreți și administrație durează de 17 zile și administrația încă nu ne-a contactat pentru a soluționa conflictul. De aceea nu se, vor aporta, nu se vor acorda depășiri de program și interpretarea se va opri fix la ora 11.30. Vă mulțumim pentru atenție. Revenim. Comisia um, a făcut o propunere în aprilie um, pentru a um, realiza mai multă conversie și prin digitalizare. Comisia a încercat uh, să prevadă pentru aceste măsuri uh, și anumite reguli uh, bine definite pentru încadrarea lor. Audierea este organizată în trei părți. Fiecare vorbitor va avea șapte minute pentru prezentarea inițială și apoi vom avea o dezbatere vor avea cuvântul mai întâi domnii eh, raportorii, doamna Țiefner și domnul Suitca și puteți, bineînțeles, să faceți comentarii și în, rest, în legătură cu restul pachetului. Printre invitații noștri de azi, aș dori să dau mai întâi cuvântul domnului Wolfgang, Wolfgang Kowalski de la Confederația Europeană a Sindicatelor. Vă rog, aveți cuvântul. Yes. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult că ați invitat Confederația Europeană a Sindicatelor la această audiere. Stimaților deputați, stimați invitați, dragi colegi, sunteți cu toții din diferite state membre, cu diferite culturi și tradiții. În țara dumneavoastră, o firmă își poate Uh, transfera sediul uh, mm, și, sau poate să fie împărțite în mai multe entități. În majoritatea țărilor acest lucru nu este posibil. Mm, Comisia dorește să stabilească reguli la nivel european, așa cum a făcut-o în trecut și pentru fuziuni. Mm, Dar nu a ținut cont de faptul că în statele membre încă conversiile, transferul sediului sau divizarea întreprinderilor nu este permisă, nu există reguli pentru informare, consultare și participare. Pe scurt, propunerea um, este destul de simplă și este dintr-o singură perspectivă și este în favoarea întreprinderilor. Consultarea uh, mm, actorilor interesați a inclus consultarea Consiliilor Europene ale Forței de Muncă și există și drepturi de reprezentare. Cea mai bună abordare, după părerea noastră, ar fi trebuit să fie, conform statutului companiilor europene din 2001, să se adopteze o abordare dublă. Firmele să poată să se deplaseze mai ușor și să dea uh, lucrătorilor un cuvânt de spus și, în paralel, să se propună reguli europene pentru reprezentarea lucrătorilor de jos în sus. Dar Comisia uh, um, nu a profitat de ocazia de a face acest lucru. Acum Parlamentul European trebuie să repare, să modifice um, această propunere. Mai întâi, în legătură cu sediul unic. Modelul sediului unic uh, încurajează firmele de tip uh, cutie poștală și uh, trebuie, nu se poate încuraja un astfel de model. Din păcate, Comisia uh, spune că o astfel de abordare nu mai este posibilă. Acum, Comisia propune doar criterii. Considerăm că ele nu sunt suficiente. Există riscul explodării numărului firmelor de tip cutie de scrisori dacă propunerea este adoptată așa cum este ea acum. Și în Europa, conform estimărilor, există deja o jumătate de milion de firme de tip cutie de scrisori. O cutie poștală. În general, legiuitorul poate să schimbe regulile, separarea puterilor, după cum știți, și <clears throat> sperăm că Parlamentul va îmbunătăți propunerea. Nu putem să ne permitem să avem și mai multe firme de tip cutie poștală, care nu respectă reglementările naționale, uh, regulile um, de pe piața muncii, uh, regulile legate de impozitare și așa mai departe. Mișcarea sindicală europeană a lucrat la o propunere simplă, flexibilă și nebirocratică, așa numitul, numită propunere escalator ține cont de varietatea sistemelor naționale și propune o sinergie inovantă între aceste sisteme. Spune, pe scurt, că peste 50 de lucrători într-o firmă, adică sunt ex excluse, dacă sunt peste 50 de lucrători într-o firmă, deci sunt excluse mini și micro întreprinderile, ă, trebuie să se aplice regulile de jos în sus și după 200 Uh, mai, da, pentru mai mult de 250 de lucrători, o treime dintre lucrători trebuie, dintre, dintre cei reprezentați trebuie să fie lucrători și um, regulile sunt foarte simple și ar intra pe o bucățică mică de hârtie. Dacă, Uniune, dacă Parlamentul European umple aceste două um, goluri foarte importante, noi nu le vom mai opune propunerii, dar astăzi paharul nu este plin nici măcar pe jumătate, este doar un sfert plin. Și avem multe dubii în legătură cu nevoia divizărilor. Deocamdată am dorit să vă cerem să respingeți acest capitol, pentru că uh, există prea multe stimulente pentru uh, a evita aplicarea regulilor și există prea mult loc de abuz înainte de alegerile europene aveți ocazia de a umple aceste goluri și de a face propunerea mult mai bună. Nu e ne, nu, nu putem să ne permitem să avem o situație din care firmele, doar firmele să câștige și lucrătorii să piardă. Trebuie ca propunerea să fie transformată într-o situa- într-una din care ambele părți, ambii parteneri sociali să aibă de câștigat. Dacă nu, se vor crea condiții echitabile pentru firme, dar nu pentru lucrători ei se vor regăsi într-un peisaj cu drepturi inechitabile. Trebuie să mai întreb dacă vi se pare corect. Pentru a evita neînțelegerile, logica noastră nu este aceea de a respinge propunerea. Dorim ca ea să fie îmbunătățită. Vă cerem să îmbunătățiți acest text. Facem campanie pentru mai multă democrație la locul de muncă și am, avem un apel european pentru o implicare sporită a lucrătorilor semnată pe, peste, de peste 600 de personalități din lumea academică și politică și de eurodeputați și 45 de secretari generali de sindicate din Europa. Și am uh, strâns semnături în 32 de țări. Vă cerem să țineți cont de solicitarea din uh, acest document, de solicitările din acest document. Um, comitetul nostru pentru um, dreptul uh, firmelor, dreptul societăților s-a întâlnit ieri. Eu v-am prezentat acum concluziile sale uh, și organul nostru um, de vârf se va întâlni marțea viitoare la Sofia și apoi vă vom transmite poziția noastră finală. Ea va fi disponibilă pe site-ul nostru web. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you as well. Vă mulțumim și noi. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Pedro Oliveira, director pentru afaceri juridice la Business Europe. Mr. Chairman, uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați ai Comisiei Jurii. Vreau să vă mulțumesc în numele Business Europe că ne-ați invitat. Noi vorbim în numele companiilor de orice dimensiune. Și asta din 34 de țări. Acest uh, pachet, uh, dreptul societăților comerciale, e un clasic al uh, dreptului comercial și e ceva ce noi am solicitat de mult timp. Deci încep, iată, pe o notă pozitivă. Pentru noi, cum am arătat și în uh, în uh, anunțul făcut presei pentru două motive uh, vrem să intervenim. Unu, principiul de 30 de ani cerem ca să devină o realitate această legislație în Uniunea Europeană și lipsa unei legislații specifice tocmai pentru conversie sau transfer a constituit un obstacol ceva ce nu permitea ca această libertate să fie una uh, efectivă, în ciuda tuturor evoluțiilor, a hotărârilor date de Curtea Europeană de Justiție. Uh, e limpede că aceste măsuri nu au fost suficiente. E adevărat, au existit, existat evoluții pozitive, însă Uh, curtea uh, are puteri limitate. Noi ce avem nevoie uh, sunt reguli noi și mai eficace pentru a oferi securitate juridică. Al doilea motiv e digitalizarea, care e un proces irreversibil, iar până la sfârșit trebuie să ne dăm seama că nu putem pierde acest trend de companiile, însă le trebuie să poată avansa în acest secol 21. Cum Ați putut vedea în propunere, e una complexă, e o propunere foarte tehnică. Noi la Business Europe nu am reușit încă să finalizăm o poziție, ne apropiem însă de acest punct, ne mai trebuie câteva săptămâni, deci ce vă spun astăzi e doar o primă evaluare, dacă mă pot exprima așa, dar acoperă probabil majoritatea ideilor noastre pe marginea acestui pachet. Mi s-a cerut să mă concentrez pe tema mobilității ca parte a propunerii și tocmai asta am să fac, concentrându-mă în prezentarea mea pe trei idei principale în ce privește această temă. Ele se pot uh, rezuma în trei cuvinte. Facilitator, complexitate și uh, măsuri de uh, Uh, salvgardare. De ce facilitatori, enablers? Din perspectiva mediului de afaceri, Europa e într-o nevoie disperată de a avea mai, mult, mai mulți facilitatori pentru afaceri. Am avut multă legislație care a curs de la Bruxelles. Multa din legislația a fost uh, supervizată de uh, comisia dumneavoastră. Uh, Uh, contractele pentru cosmator, geoblocaj, uh, raportare non-financiară și încă multe altele. Atunci când vorbim de facilitatori, enablers, vorbim de reguli, instrumente, cadre care să permită stimularea activității antreprenoriale în Europa, creând un mediu de afaceri sănătos și înfloritor. Acești facilitatori ar trebui să acopere întregul ciclu de viață al companiei de la momentul creării acestea, la felul în care ea este condusă, cum se ajunge la accesul la capital și ce faci anume când te confrunți cu primele dificultăți în activitatea ta comercială. Acest pachet dreptul societăților comerciale e un astfel de uh, facilitator Cred că votați chiar astăzi. Propunerea și este foarte important. Eu sper să obținem un bun echilibru și acolo. Complexitatea e al doilea mesaj pe care vreau să vi-l transmit. Ne-a plăcut ideea de a avea această procedură, cum spunem și la început, dar executarea propunerii uh, ne lasă gânditori am încercat uh, să construim uh, acest slide încercând să vizualizăm pe hârtie care sunt toate procedurile necesare pentru a uh, face o astfel de conversie. Pentru diviziuni situația e similară, pentru fuziuni e mai puțin complex, dar cred că acest slide uh, vorbește de la sine. Pentru a trece printr-o operațiune potrivit acestor uh, acestei propuneri, încercând să îndeplinești, să bifezi toți pașii, nu, e nevo- nu ai nevoie de un jurist, ci de un expert în fizică cuantică. Uitați-vă pe slide. Credem că procedurile propuse aici sunt odată prea îndelungate, apoi prea complexe, foarte costisitoare și conduc la uh, dublarea mai multor acțiuni. Deci, pentru a facilita realmente o astfel de operațiune a unei întreprinderi, e nevoie de o procedură mult mai simplă, mult mai sigură din punct de vedere uh, juridic și realizabilă. Cea de-a treia idee pe care vreau să vă transmit astăzi se referă la ce numim noi safeguards. Companiile nu sunt uh, în mediul de afaceri ca să fraudeze oamenii sau societatea. Nu de asta se fac uh, societăți, ci pentru a crea valoare, pentru a crea locuri de muncă și pentru a face ca economia să progreseze. Din păcate, sigur, sunt și mere putre în coș, ca întotdeauna. Dar nu, asta e regula. De aceea vreau să fac o declarație din partea Business Europe. Noi suntem împotriva fraudei. În orice legislație, în ce privește dreptul societăților comerciale, e nevoie de uh, măsuri de uh, prevenție și de siguranță în ce privește mobilitatea, relația cu uh, părțile interesate, a doua șansă, insolvență, e nevoie de măsuri de protecție, este evident. Iar aceste măsuri de protecție trebuie să protejeze drepturile celor care lucrează într-o companie, fie că e vorba de acționari, creditori, uh, um, lucrători care sunt uh, combustibilul companiei. Cu toate acestea, cu această propunere, noi considerăm că Comisia Europeană a mers un pic prea departe, deoarece procedurile și toate cerințele din ea nu sunt proporționale. Chiar îndrăznim să spunem că se aruncă oarecum o lumină negativă asupra activității antreprenoriale. Sunt sigur că ați citit propoziția care se repetă de câteva ori în propunere, potrivit cărea există aranjamente artificiale pentru a obține avantaje fiscale. E vorba însă de o evaluare care ar trebui făcută pentru absolut fiecare operațiune, fiecare companie. Practic se consideră că ești vinovat uh, în orice operațiune până când nu-ți dovedești inocența. Dar e nevoie de uh, măsuri juridice clare. Poți să mergi înainte cu o activitate uh, nu suntem aici într-o uh, procedură juridică penală. O idee mai bună, prin urmare, ar fi să permitem o evaluare mai aprofundată uh, a statelor membre Mm, am primit plângeri din partea acționarilor, din partea lucrătorilor, dar nu e situația uh, a priori. În plus, colegul meu a menționat faptul că sindicatele nu sunt mulțumite cu felul în care prevederile privind lucrătorii au fost uh, incorporate în această propunere legislativă. Dacă vă uitați la studiile variate, în special în ce privește directiva uh, fuziunilor transfrontaliere, e bine, una din concluzii a fost că aceste prevederi au, aduc o complexitate suplimentară operațiunilor și fac ca o companie să fie mai puțin motivată uh, Uh, să um, constituie o societate comercială. Deci la Business Europe noi am susținut că dacă se merge pentru o propunere, aceasta trebuie să conțină prevederi simple și să ofere suficiente măsuri de protecție. Noi credem deci că acestea nu sunt simple deloc, că s-au adăugat multe și există suprapuneri cu legislație deja existentă. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, stimați eurodeputați, e nevoie încă de eforturi. Business Europe a, va avea o abordare constructivă. Suntem aici să ameliorăm propunerea, la fel ca și ceilalți colegi ai noștri, dar vă puteți baza pe noi și pentru a pune degetul pe lacunele acestei propuneri și nu ne dorim cu orice preț o propunere. Mă opresc aici și aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc! Thank you very much as well. Uh, this was the first part. Mulțumesc. Uh, a fost uh, prima parte a acestei audieri, uh, cea cu partenerii sociali din Uniunea Europeană. Înainte de a trece la a doua parte, aș dori să-i rog pe colegi, mai ales pe doamna Regner, în calitate de raportor, dacă dorește să adreseze întrebări. Vă rog. Great. So, thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare extrem de pentru aceste prezentări foarte interesante mai ales uh, din partea partenerilor sociali. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. O să o iau invers, în cealaltă ordine. De obicei, uh, pun uh, aceste întrebări sindicatelor și după aceea Business Europe și după aceea invers. Deci, întrebarea mea pentru reprezentantul Business Europe. Colegul de la sindicate a spus că există cam 5.000 de companii fantomă cutiu de tip uh, cutiuță poștală. Sigur că ne dorim uh, să evităm această situație. Eu nu fac parte doar din această comisie, ci fac parte și din uh, comisiile, comisia care s-a ocupat de scandalul Panama Papers. și sigur am constatat toate aceste efecte negative legate de aceste companii fantomă spuneați că e nevoie de acei uh, enablers, acei uh, uh, facilitatori. Care ar fi propunerea dumneavoastră pentru a reduce numărul acestor uh, companii uh, de tip uh, cutiuță poștală? constatăm, sigur, avem dreptul privind companiile, dar avem și sistemele naționale care sunt foarte diferite de la o țară la alta și deci întrucât va pentru noi marea provocare este să facem față uh, acestor diversități. Deci avem uh, dreptul european și după aceea autoritățile naționale care controlează uh, și care uh, au reguli uh, naționale. Prima întrebare. Acum a doua întrebare. Vorbeați de acești uh, facilitatori, de acei enablers. Oare nu ar fi mai bine pentru dumneavoastră să Uh, avem o propunere, sigur, nu avem deocamdată. Uh, transferul uh, sediilor. Credeți că e instrumentul potrivit acum să avem o propunere cu privire la convergențele și la uh, diviziunile și oare nu credeți că ar fi mai simplu uh, să avem uh, o propunere legată de transferul uh, sedilor sau uh, Uh, din contră, poziția dumneavoastră uh, e că propunerea actuală este satisfăcătoare. Și apoi încă o întrebare pentru domnul Kowalski. Nu credeți că există o contradicție? Avem cele patru libertăți în Europa și, pe de altă parte, avem și aceste uh, lacune uh, Există foarte multe măsuri care sunt luate uh, împotriva lucrătorilor, pentru că și dumneavoastră v-ați referit la toate aceste efecte negative, la companiile paravan și așa mai departe, dar care uh, ar fi, uh, din punctul dumneavoastră de vedere, ați fost destul de clar, dar în orice caz, care credeți că ar fi măsura adecvată? Pentru că Uh, sigur că noi așa procedăm, uh, constatăm care sunt problemele, dar ne e greu să ajungem la o soluție care ar fi un instrument uh, puternic pentru aceste garanții. Care ar fi propunerea dumneavoastră concretă în acest sens? Președintele, înainte să dați cuvântul și doamna Hudon a cerut cuvântul pentru o întrebare. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste prezentări extrem de interesante. Aș dori să vă adresez uh, o întrebare amândurora, dar și comisiei. Poate din partea comisiei voi primi răspunsul mai târziu. Un element foarte important a acestei, acestei uh, proceduri privind convențiile transfrontaliere e că atunci când este vorba de un acord uh, artificial sau un abuz Uh, pentru a beneficia de facilități fiscale sau uh, dacă nu se respectă drepturile contractuale ale uh, angajaților sau ale membrilor minoritari. Se menționează acest lucru la articolul 86C3 din propunere. Mă întreb ce am putea uh, defini uh, sau în ce constau aceste uh, avantaje fiscale ilicite? Credeți că o companie dintr-o țară terță ar putea să fie considerată ca beneficiind de aceste avantaje sau care ar fi pragul? Și apoi care ar fi uh, implicațiile pe termen lung ale acestui raționament? Aș dori să știu dacă aceste reguli ar putea să fie folosite pentru a uh, împiedica companiile paravan, uh, pentru a le împiedica, deci, să eludeze uh, legislația națională, care trebuie să recunoaștem câteodată este împovărătoare. Președintele, vă rog uh, să răspundeți pe scurt, uh, da, foarte pe scurt, pentru a răspunde la întrebările care ne-au fost adresate. 5.000 de companii Uh, de tip cutiuță poșcală. Nu știu de unde provine această cifră. M-ar uh, interesa care este sursa acestei statistici și care a fost metodologia folosită și dacă aceste 5.000 de companii erau doar uh, companii paravan sau doar instrumente care totuși desfășoară o formă de activitate, totuși ar fi important să verificăm. La nivel european ne dorim să reducem cât mai mult fraudele. Aceste companii Uh, de tip căsuță poșcală pot fi folosite uh, pentru a uh, face astfel de fraude. Noi nu considerăm că dreptul întreprinderilor e o soluție de tip miracol. Mai există și alte domenii legislative. Avem dreptul fiscal. În ultimii ani s-au adoptat multe texte, directiva privind uh, măsurile pentru a evita uh, plata taxelor și a impozitelor și alte măsuri uh, pentru a împiedica companiile să abuzeze de sistem. Dacă vreți să soluționăm problemele lucrătorilor, poate că dreptul întreprinderii nu este locul potrivit, există și dialogul social, de exemplu, Există dispoziții speciale din uh, tratate care abordează acest subiect. Deci, pentru a vă da un răspuns la prima întrebare, nu cred că dreptul uh, întreprinderilor să fie un coș uh, în care să încercăm să rezolvăm toate problemele din Uniunea Europeană. În ceea ce privește diferențele, da, doamna Regner Uh, aveți dreptate, dar într-adevăr există foarte multe diferențe în ce privește regulile care se aplică în statele membre, uh, inclusiv în ceea ce privește, în ce privește înființarea companiilor, uh, sediul și așa mai departe. Avem și directiva privind, uh, privind fuziunile, deci o poveste de succes la nivel de Uniune Europeană. Operațiunile au crescut uh, cu 200% la câțiva ani uh, după ce directiva a intrat în vigoare. Deci avem dovada că armonizarea sau un grad de armonizare în dreptul întreprinderilor funcționează și de aceea ne punem mari speranțe, respectiv că putem ajunge la o propunere utilă. Ați menționat uh, transferul uh, sediului, dacă ar fi suficient. Nu, nu ar fi, pentru că ar uh, acoperi doar o parte a operațiunilor. Deci dorim să avem posibilitatea de a avea o abordare mai cuprinzătoare. Și cred că nu trebuie să ratăm această oportunitate. Doamna uh, Iutala a uh, pus o întrebare legată de criterii, care ar trebui să fie criteriile uh, pentru a evita aceste acorduri uh, ilicite. Sincer, ca să vă răspund sincer, nu știm, pentru că această expresie nu se regăsește în uh, uh legislația europeană, nici directiva privind evaziunea fiscală, care se referă la toate aceste fraude, nu conține o astfel de formulare. Deci ne-ar interesa uh, să ne spuneți cum ați uh, defini această, acest concept la un moment dat și nu ar trebui să uităm și că companiile, deci care este principiul, companiile se pot uh, mișca pe teritoriul Uniunii Europene pentru a încerca să beneficieze de pe uh, urma unor acorduri fiscale în favoarea lor. Uh, asta e legal, dar când abuzezi sistemul, fraudezi dar jurisprudența uh, Curții de Justiție spune că această mișcare este uh, posibilă dacă vrei să beneficiezi de un sistem uh, fiscal mai avantajos. Deci nu cred că fiecare mișcare în, ghidată de către taxe și impozite este ilicită. Companiile o pot face legal. Da, sigur că ne-ar interesa să precizăm mai bine situația, să îndreptăm lucrurile, dar până la urmă să nu uităm care este principiul de bază. Mulțumesc! vă rog un răspuns cât mai succint din partea dumneavoastră, dar voi încerca. În primul rând, cred că este prea simplist să uh, reducem uh, litigiile uh, lucrătorilor doar la dreptul întreprinderilor. Într-o companie, principalii acționari sunt patronii pe de o parte și lucrătorii. Nu putem spune că în dreptul întreprinderilor se face ceva doar în avantajul managerilor, al patronilor. Deci, uh, lucrătorii ca parte constitutivă a unei întreprinderi uh, trebuie să se asigure că drepturile le sunt uh, garantate. În ceea ce privește aceste acorduri, haideți să luăm exemplul dumneavoastră privind statutul privind compania europeană, ca să nu ne referim la cifra de 5.000 de companii. O să revin la acest aspect mai târziu. 90% din companiile europene sunt uh, companii fictive. Uh, iar numărul companiilor, sigur că avem această directivă în vigoare de 20 de ani, uh, doar 150 de companii uh, sunt vizate de implicarea lucrătorilor. Deci nu putem vorbi despre o poveste de succes aici. Uh, în ce privește fuziunile, Comisia a spus și, uh, pe bună dreptate, uh, ne citați, spuneați că de când a uh, intervenit directiva privind fuziunile, aceste fuziuni au crescut cu 173%. Dar totul depinde de anul la care ne referim. Să luăm ca exemplu anii 2008 2009, aici avem o creștere doar de 30%, iar numărul total Știți că avem 22 de milioane de companii în Europa. Uh, câte companii beneficiază de fuziuni? 200-300 mm, anuale, deci haideți să nu exagerăm. Însă, numărul acestor acorduri artificiale uh, e foarte mare. 500 uh, de mii față de 22 de milioane e mult. Uh, deci haideți să ne asigurăm că nu vom avea și mai multe. M-ați rugat să fiu cât mai succint, să revenim la această propunere concretă pentru a ne asigura că uh, digitalizarea e mai performantă, însă trebuie să identificăm nu doar o persoană, ci uh, pe toți directorii și beneficiarii. Trebuie să există, există verificări efectuate de către notarie, dacă există cel mai mic dubiu. Deci o să facem propuneri în acest sens. Însă aceste acorduri artificiale nu uh, e ceea ce ne dorim. Noi nu ne dorim ca companiile uh, să uh, migreze doar ca să reducă taxele și mm, impozitele. Dacă vă uitați la evaluarea de impact a Comisiei, un caz uh, precum Polbot ar fi fost evitat, ar fi putut fi evitat în ce privește dreptul privind întreprinderile? Nu. Compania respectivă din Polonia care și-a mutat uh, sediul doar pentru a beneficia de avantaje fiscale, uh, fără, ca, uh, fără a avea niciun fel de transfer de activitate, e încă legal. Evaluarea de impact spune că vă, va exista o contribuție redusă fiscală Uh, în unele state membre. Ne întrebăm dacă acesta este obiectivul pe care ni-l dorim. De asemenea, contribuțiile sociale vor scădea și ele, deci nu ne dorim asta. Există însă foarte multe posibilități de a eluda legea și le putem uh, evita dacă ne asigurăm că acest pachet privind digitalizarea este etanș Uh, iar în ceea ce privește convențiile, uh, sigur că trebuie să discutăm cu mâna de lucru. Deci dacă ai un plan de afaceri bun cu o activitate uh, reală și dacă vrei să te miști, atunci mâna de lucru nu va fi împotrivă. Cred că întotdeauna este util să discutăm cu factorii implicați și cred că acest lucru ar trebui să fie ancorat, consfințit în această directivă. Președintele, Uh, am insistat uh, să punem uh, întrebări și să dăm răspunsuri succinte pentru că în timpul ne presează, dar aș dori și eu să adresez o întrebare domnului Kowalski. Ați putea foarte pe scurt să ne spuneți de unde vă inspirați, de unde vă luați datele. Un minut vă rog, mă uit, îmi caut acum mail-ul și vă voi spune. Președintele poate după următoarea dezbatere ne puteți da acest răspuns, deci vă acordăm timpul necesar ca să vă căutați datele. Trecem acum la a doua parte a audierii noastre, care se numește Riscuri și oportunități. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei Paige Morrow, care este conferențiar uh, la Universitatea de Kent uh, în domeniul guvernanță corporatistă. Vă rog, aveți cuvântul, șapte minute. Thank you, Mr. Chair. Bună dimineața! Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a prezenta punctul de vedere în legătură cu pachetul dreptului societăților și voi prezenta pe scurt analiza și recomandările mele pentru ca această legislație să faciliteze operațiunile transfrontaliere, protejând în același timp uh, drepturile lucrătorilor și prevenind evaziunea fiscală din punctul meu de vedere al dreptului societăților și uh, guvernanța cooperatistă. Mă voi concentra doar pe anumite aspecte specifice din ambele propuneri, unde Parlamentul poate să aducă ameliorări substitutive și colegul meu va vorbi despre trecutul și contextul acestei propuneri. Președintele întrerupe pe vorbitoare trebuie să rezolv o problemă pentru că uh, butonul Speak Slowly uh, este aprins chiar dacă vorbitorul vorbește foarte rar, ceea ce nu este cazul, îmi pare rău în legătură cu directiva privind uh, conversiile, divizările și uh, um, fuziunile transfrontaliere, propun ca dreptul uh, UE a fost extrem de tolerant și a uh, permis crearea de uh, Uh, firme de tip uh, cutie poștală, dar în ultima vreme s-a înțeles mai bine și există mai multă voință de a crea restricții, cum ar fi prin directiva pentru uh, detașarea lucrătorilor. A fost un caz la Curtea de Justiție cu o uh, firmă uh, care spune că statul membru de origine poate să restricționeze aceste drepturi în interes public. Curtea Europeană, eh, jurisprudența Curții Europene de Justiție spune clar că statele membre pot să adopte măsuri pentru um, a împiedica cetățenilor uh, să uh, nu respecte uh, legislația internă. Eh, trebuie să se permită operațiunilor, protejând în același timp drepturile actorilor vizați și evitând evaziunea fiscală. Nu trebuie să se facă presiune pe sistemele de impozitare din statele membre sau să se afectează să, să se afecteze reprezentarea angajaților, care este fundamentală în sistemele de guvernanță corporatistă din multe state membre. Acest pachet are obiectivul de a facilita libertatea de stabilire, care înseamnă sau implică o activitate economică în statul membru gazdă. Dacă nu este această activitate sau dacă intenția este doar de a reduce nivelul taxelor plătite, sau de a nu respecta regulile privind reprezentarea, statele membre pot să restricționeze activitatea să le po poate bloca. Acest lucru se poate face printr-un amendament la considerentul 7. În general, uh, dreptul societăților din Uniunea Europeană uh, se bazează pe abordarea privind drepturile actorilor interesați, dar și cu anumite excepții, cum ar fi considerentul uh, privind directiva privind drepturile acționarilor, acest lucru nu se reflectă în dreptul secundar și propun că acest lucru să fie schimbat. Deci o propunere concretă este introducerea unei clauze pentru actori interesați în noul articol 1 și aceasta este uh, formularea. Organul de gestiune are responsabilitatea gestiunii firmei în interesul său, ținând cont, deci, de interesele um, acționarilor, angajaților și altor actori interesați, cu obiectivul creării durabile de valoare. Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui propunere este că statele membre vor crea o procedură pentru uh, conversiile și divizările transfrontaliere. Autoritățile competente naționale trebuie să examineze documentația și să emită un certificat de preconversie sau predivizare. Uh, autoritățile din statul membru um, din care pleacă firma, dacă ajunge la concluzia că divizarea sau conversia este legală, emite acest certificat. Conversia sau divizarea nu trebuie permisă dacă este un aranjament artificial care are obiectivul unor avantaje fiscale sau aduce prejudiciu uh, drepturilor uh, angajaților, creditorilor și așa mai departe. Există preocupări în legătură cu posibilitatea unor aranjamente artificiale. În acest caz, statul membru poate să facă evaluare uh, și chiar o, o audiere. Dar aceste reguli nu se aplică fuziunilor transfrontaliere. În propunerea comisiei s-au lăsat deoparte fuziunile și asta creează uh, un stimulent pervers de a folosi uh, aceste uh, Uh, fuziuni ca formă de restructurare pentru a nu aplica regulile pentru conversie și divizări. Propun ca această comisie să se gândească la posibilitatea modificării textului propunerii actuale pentru ca, acest, pentru ca um, procedura pentru aranjamente artificiale să se aplice și fuziunilor transfrontaliere, pentru a avea un sistem complet pentru restructurarea transfrontalieră. pentru a evita golurile în protecția actorilor interesați, măsurile permise în contextul structurilor transfrontaliere trebuie să fie reglementate prin principiul numerării din directivă, adică doar acțiunile autorizate specific de această directivă trebuie să fie permise. Un articol nou poate fi introdus la începutul directivei pentru a clarifica faptul că formele de restructurare um, prezentate sunt singurele permise. E nevoie de monitorizare uh, și aplicare ex post. Problema este că aranjamentele artificiale pot să devină evidente numai după restructurare. Au fost discutate mai multe propuneri dacă ar fi impuse statul membru de origine sau eventual de Comisia Europeană sau de uh, noua autoritate europeană pentru piața muncii. Sunt uh, diferite opțiuni care mai trebuie discutate. În ceea ce privește propunerea privind digitalizarea, mă voi limita la trei elemente. Mai întâi, experți ca Eurojust a exprimat preocupări în legătură cu folosirea unor proceduri exclusiv online. Au spus că astfel se poate încuraja uh, spălarea de bani, uh, finanțarea terorismului, evaziunea fiscală și așa mai departe. O soluție ar putea fi restricționarea folosirii procedurii online prevăzută în propunere la persoanele fizice. Deci, ea nu ar fi disponibilă pentru persoanele juridice. Propunerea actuală lasă respectarea directivelor uh, în sarcina autorităților naționale. Aceste proceduri ar trebui să fie standardizate și puse în comun prin uh, um, registrele de comerț uh, interconectate. Există preocupări și în legătură cu calitatea acestor registre care trebuie rezolvate. În fine, E nevoie de mai multă transparență și de acces public la interesele, la informațiile financiare. O posibilitate ar fi încurajarea interconectării uh, sistemului registrelor de comerț interconectate cu informațiile privind uh, beneficiarii și proprietarii firmelor europene prevăzută din conform noilor reguli din directiva pentru lupta împotriva scăpării de, de bani. Astfel s-ar uh, putea identifica persoanele care sunt în spatele acestor firme. Având în vedere că timpul este limitat, mă opresc aici și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta mai în detaliu acest pachet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Pierre-Henri Conac de la Universitatea din Luxemburg. Tot șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Comisiei Jurii pentru că m-a invitat, pentru a oferi și o viziune academică asupra acestui pachet dreptul societăților comerciale. Am să încerc să acopăr ca și colegii mei și propunerea privind digitalizarea, deși mă ocup în special de conversie. Întâi vreau să spun că aceste două propuneri de directivă au fost solicitate de părțile interesate de foarte mult timp s-a menționat deja, ideea de a fi mai lesne pentru companii să se miște pe piața unică, să-și uh, transfere sediul. Trebuie să felicit Comisia că în sfârșit uh, cu curaj a mers înainte cu acest dosar. Curtea Europeană de Justiție permite deja uh, această procedură Însă, jurisprudența nu uh, a, oferă protecție tuturor. Iată de ce era nevoie de această propunere legislativă, tocmai pentru a avea măsuri de protecție pentru toți. De 30 de ani, prin consultare publică, am putut afla cu toții că susțin absolut toate părțile interesate această propunere. Propunerea pentru digitalizare a fost de asemenea un pas înainte, deși în unele state membre digitalizarea uh, e deja foarte avansată. În 2014 a intervenit prima propunere și credem că noua propunere a Comisiei ține seama de toate observațiile care s-au făcut la vremea respectivă. Fără risc de spălare de bani, fraudă sau alte tipuri de evitare fiscală. Deci această directivă a fost redactată just, ținând seama de preocupările tuturor părților interesate, în special cele care au fost exprimate aici în Comisia Jurii. Eu cred că notarii susțin la rândul lor propunerea, deci eh, eu unul sunt foarte mulțumit de felul în care s-au derulat lucrurile, iar propunerea extinde acest regim al digitalizării la filiale și amelerează accesul la informații pe piața unică. Iată numai câteva viziuni generale mai întâi. Acum, analizând conversia transfrontalieră, fuziuni, respectiv diviziuni. Din nou, această propunere de directivă a fost pregătită de către Comisia Europeană, ținând seama la nivelul cel mai înalt de interesele tuturor părților interesate. Ce înseamnă asta? În special drepturile lucrătorilor. Directiva asigură faptul că drepturile lucrătorilor nu diminuează. Creditorii și chiar și statele membre Uh, sunt protejate împotriva acestor aranjamente artificiale. Deci, iată, sunt mulți pași înainte. Dacă e să ne bazăm pe jurisprudența Curții Europene de Justiție, uh, cazul Polbud în speță, vedem că există uh, foarte multe reguli, dar acum vom avea o organizare a acestora printr-un text legislativ. Mm, la nivel transfrontalier, aceste conversii se fac cu mare dificultate. Haideți să abordăm punct cu punct aceste elemente. Drepturile lucrătorilor. Dreptul lucrătorului e în inima acestei uh, directive. Există un raport special care arată Există un raport special privind drepturile lucrătorilor în rapoarte distincte, drepturile lucrătorilor sunt invocate în aceeași termen, arătând coerența efortului Comisiei. Asta urmărind să se atingă același nivel de codeterminare în fiecare stat membru. Deci, ca lucrător, duci cu tine tot ceea ce ai uh, acumulat deja în termen de drepturi, chiar dacă te deplasezi dintr-un stat în altul. În noua companie, până la urmă, sistemul anterior uh, va trebui să se respecte drepturile dobândite anterior. Deci, bună oară, dacă un lucrător se deplasează dintr-un stat membru în altul, pentru o altă companie cu, uh, pe un alt post, el duce cu sine toate drepturile deja dobândite în statul anterior. Germania, Austria, uh, dacă ar avea astfel de măsuri stricte de codeterminare, uh, nu am mai asistat la lucruri pe care le vedem astăzi. Însă vorbim de uh, o directivă a societăților comerciale, deci protecția acestora e de asemenea foarte puternică. Dacă uh, votezi pentru să te abții, poți să soliciți o verificare. E o măsură de prevenție. Dacă cineva vrea să deplaseze o companie dintr-un stat Uh, membru unde protecția drepturilor um, acționarilor minoritari este puternică într-un alt stat membru unde această protecție e mai slabă, nu se va mai putea. La fel și protecția creditorilor este foarte puternică. O altă măsură este extrem de solidă. Sigur că nu vom bloca toate transferurile, dar vom putea împiedica existența companiilor căsuță poștală. De asemenea, prevenția e uh, foarte bine fundamentată. Mediul de afaceri critică adesea și pot să înțeleg acest lucru, dar dacă uh, nimeni nu e de acord, înseamnă că compromisul obținut este unul foarte bun și eu de asta vreau să laud comisia. Suntem în direcția cea bună. Adminter, sistemul e foarte birocratic când îl analizăm, pentru că e nevoie de o administrație specială care se ocupe de asta. Și sunt de acord cu Business Europe. Poate că Comisia Jurii ar putea canaliza lucrurile. Libertatea de uh, înființare a companiei e prevăzută în tratate, deci nu e bine să fim din start suspicioși. Haideți să nu uh, facem prezumții negative. Uh, fuziunile transfrontaliere sunt amendamente pur tehnice. E vorba de a armoniza în toate cele trei directivele uh, prevederile. Diviziunile transfrontaliere, același lucru și, în concluzie, aș vrea să spun două lucruri. Ne ocupăm aici cu uh, cea mai importantă legislație privind societățile comerciale în această legislatură. Iată, e practic ultima șansă pentru a ne ocupa și de IMM-uri. Pentru că dacă ești o companie mare, poți să te muți, e ușor. Dar aici vorbim de IMM-uri și dorim să le ajutăm pe acestea. Sigur, orice text poate fi ameliorat, dar aș susține că a fost, conceput aceast, a fost concepută această propunere în direcția compromisului. Mulțumesc. Președintele, două minute pentru întrebări și răspunsuri. Aș vrea să-l întreb mai întâi dacă domnul Kovalski ne poate acum da răspunsul la întrebarea anterioară privind sursele datelor sale. Da, cu plăcere. Fiu... Uh, da. M-am consultat și cu ceva dintre colegi. I-am rugat să-mi facă o estimare. Domnul profesorul Sigvitol de la Centrul Științific de la uh, Berlin a spus că în studiul privind uh, legislația referitoare la companii figurează cifra în raportul final. E vorba de 499 de mii în acest studiu. Am făcut o mică greșeală eu. Mulțumesc, doamna Nibler are o întrebare. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi experților pentru prezență și aș dori să uh, pun și o întrebare. Uh, legată de această propunere. Una dintre prioritățile noastre, nu singura, uh, e uh, să împiedicăm concurența fiscală neloială la nivelul Uniunii Europene și trebuie să ne asigurăm că înregistrăm progrese și în ceea ce privește fiscalitatea. Asta încercăm să facem noi prin dreptul societăților încete, încercăm să reducem această concurență fiscală neloială. Aș dori să intre pe experți. Considerați că prin această propunere a Comisiei și prin uh, amendamentele pe care uh, le-am introdus, credeți că există posibilitatea de a crea o situație fiscală mai echitabilă, dacă putem obține uh, reguli mai echitabile în domeniul fiscal și să deci considerați că această propunere ne duce înainte? M-ar interesa un răspuns din partea dumneavoastră. Doamna Regner, vă rog uh, cât se poate de scurt. Da, foarte pe scurt. Uh, o să mă, mă exprim în germană pentru a merge mai repede. Am o întrebare pentru doamna Morrow. Ați făcut o recomandare uh, pentru uh, uh, considerentul 7 pentru statele membre uh, care ar trebui să definească toate aceste uh, competențe. Nu totul trebuie să fie uh, deplasat, deci când este vorba despre aceste cutii de, de firme de tip cutie poșcală, avem 27 și apoi 28 de state membre și la fel de multe definiții. Avem aceeași problemă, dar cu deplasarea ei. Deci aș dori dacă se poate să-mi spuneți care este poziția dumneavoastră. Uh, iată întrebările pentru acești doi experți. Uh, aș dori să vă rog să răspundeți. O să răspund la prima întrebare în legătură cu abuzurile fiscale și așa mai departe. Este o, un pachet uh, privind dreptul societăților, nu un pachet fiscal. Nu poți să uh, prinzi uh, trei iepuri deodată, dar uh, e pentru prima dată când avem un uh, Uh, pachet uh, privind uh, dreptul societăților care vizează abuzurile fiscale. Deci, totuși, ne îndreptăm în direcția pe care o doriți dumneavoastră. Uh, sigur că dacă vrem să evităm toate aceste abuzuri fiscale, fraudele și așa mai departe, măsura ar fi controlele efectuate de către statele membre. Uh, sigur, nu se poate rezolva astfel problema, dar totuși se transmite un mesaj, pentru că nu se știe niciodată ce va spune un stat membru uh, în legătură cu aceste acorduri suplimentare. Unele s-ar putea să aibă o poziție mai Uh, ușoară, altele mai strictă. Deci, uh, sigur că e o chestiune de nuanță și de niveluri. Deci nu putem împiedica totul cu siguranță, dar totuși e o diferență imensă față de tot ce a uh, figurat până acum de 40 de ani la nivel european în dreptul societăților. Deci e un mesaj puternic. Vă rog, doamna Morrow, mulțumesc pentru a răspunde la ambele observații Colegul uh, a spus pe drept cuvânt că nu putem cu acest pachet să rezolvăm toate problemele, dar în ceea ce privește aceste avantaje fiscale uh, neloiale. Din perspectiva fiscală, Uh, pe mine mă uh, îngrijorează faptul că ne referim la aceste avantaje fiscale uh, neloiale și dacă folosim cuvântul neloial, punem o altă problemă, respectiv trebuie să definim acest, acest um, concept. Va fi important să mai avem dezbateri în acest sens. Pentru a răspunde la întrebarea doamnei Regner, cu privire la mutarea acestor companii de tip cutie poștală. Da, Trebuie să punem o întrebare legată de incoerența între acest pachet uh, și uh, prevederile privind uh, companiile de tip cutie poșcală, dar aș dori să vă reamintesc că libertatea de stabilire uh, permite companiilor să uh, ducă activități uh, economice la nivel de Uniune Europeană, uh, nu abordează această idee de forum shopping. Uh, deci, uh, ar fi bine să tratăm această problemă în măsura posibilă în pachetul actual. Mulțumim! Din păcate, Trebuie să trecem mai departe. Trecem la a treia parte, care se numește digitalizarea, perspectiva afacerilor și a specialiștilor din domeniul juridic. Aș dori să dau cuvântul domnului Luke Hendrix, care este uh, director la UEAPME. Organizația Europeană a uh, Patronilor de IMM-uri uh, și uh, a breslelor profesionale. Vă rog, aveți cuvântul șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei Jurii că ne-a invitat pe noi UAPME după cum spuneați, este vorba de organizația IMM-urilor europeană, dar este și un partener social european. În acest context al digitalizării, al pachetului digitalizării din propunere. În primul rând, am uh, pregătit aici uh, așteptările IMM-urilor pe care nu o să le parcur, le puteți citi, dar uh, concluzia este că aceste așteptări ale IMM-urilor uh, au fost uh, îndeplinite cu această propunere și trebuie să mai spun ceva. Uh, procesul acesta de consultare desfășurat de către Comisia Europeană, uh, de obicei uh, îl uh, criticăm, uh, și câteodată pe bună dreptate, dar de această dată a fost un uh, proces uh, cuprinzător. Orice factor implicat care dorea să-și uh, facă voce auzită a avut posibilitatea să o facă și, facă și vedem acest lucru și în rezultate, pentru că acest pachet privind digitalizarea nu este foarte controversat și beneficiază de sprijinul tuturor părților implicate. Mai mult, eram, am considerat că era necesar să adaptăm uh, uh, dreptul european al societăților la digitalizare și de asemenea doiam să ne asigurăm că toată lumea, inclusiv IMM-urile, pot să tragă uh, foloase de pe urma tehnologiilor digitale. Acum, uh, pentru a mă referi la preocupările IMM-urilor uh, în contextul digitalizării, în primul rând, aș dori să spun că dacă vorbim de digitalizare, adesea uh, facem legătura cu simplificarea, dar simplificarea nu ar trebui să fie niciodată uh, un uh, scop în sine. Trebuie să găsim un echilibru. Și uh, cred că și de această dată Comisia a reușit să ajungă la un echilibru între protecția intereselor uh, publice și Uh, aici mă gândesc mai ales la combaterea fraudei și uh, concurență loială pe de o parte și pe de altă parte uh, activitățile economice și preocupările companiilor. Deci, trebuie să ne asigurăm că avem condiții egale pentru toți jucătorii. O altă preocupare din partea noastră rămâne în vigoare, respectiv faptul că nu avem uh, suficiente verificări de identitate, nu suficient de eficiente, deci uh, putem să ne confruntăm cu o problemă precum uh, furtul identității și deci uh, considerăm că ar fi bine să avem standarde europene foarte stricte în ce privește aceste verificări ale identității și aici uh, două uh, preocupări. Articolul 28 uh, privind înregistrarea online a filialelor. Aici unele state membre ar trebui să își scadă standardele. Nu credem că este o idee bună. Și apoi, în al doilea rând, la considerentul 7, se spune că e nevoie de uh, o copie scanată a pașaportului, că ea e suficientă. Noi nu considerăm că e suficient uh, de strictă această condiție și deci considerăm că ar trebui să uh, fie nevoie cel puțin de cartea electronică, uh, cartea de identitate electronică. În anumite cazuri excepționale, credem că rămâne posibilitatea, trebuie să rămână posibilitatea unei verificări fizice și noi considerăm că e o uh, condiție pozitivă. Acum ajung la aspectele pozitive, deci după cum constatați, nu avem prea multe de criticat. Pe partea pozitivă, Uh, multe elemente ar trebui să rămână în propunere, de exemplu, pentru prima dată uh, poți pentru prima dată uh, poți înființa o companie prin mijloace digitale exclusiv, în unele, în multe țări nu este posibil încă, dar pe de altă parte insistăm asupra faptului că aceste sisteme la nivel național ar trebui să fie foarte performante, pentru că adesea la nivel național constatăm că atunci când uh, venim cu soluții de tip guvernanță electronică, uh, sistemele nu sunt suficient de performante. Și ar trebui să avem și un help desk uh, pentru IMM-uri. De asemenea, tot un aspect extrem de pozitiv, faptul că statele membre sunt obligate să furnizeze cerințe de informații și, de asemenea, să pună la dispoziție modele standard. Uh, totuși nu e vorba decât de instrumente și noi insistăm pe partea juridică. E nevoie de uh, consiliere juridică și suntem siguri că notarii vor sprijini această uh, consiliere juridică, care rămâne necesară. O altă chestiune, costul accesării informației pentru companiile înregistrate. Câteodată am constatat că aceste costuri sunt ridicate, dar Uh, totuși este un uh, instrument important pentru IMM-uri, este uh, informația cea mai utilizată, deci noi considerăm că în principiu accesul la informație ar trebui să fie liber și salutăm faptul că costul și taxele um, ar trebui să fie transparente și uh, nu ar trebui să depășească costurile administrative. E menționat, uh, stipulat acest lucru clar în propunere, dar și aici avem ceva preocupări, pentru că uh, ne punem întrebarea cum putem să verificăm că uh, costurile administrative nu sunt depășite. La considerentul 8 uh, se face trimitere la costurile uh, administrative în vigoare acum. Deci nu e sigur că uh, mai ales în contextul digitalizării, costurile uh, vor fi, mai, uh, uh, vor fi inferioare față de costurile administrative din punctul nostru de vedere, partea extrem de pozitivă o reprezintă punerea în aplicare a principiului doar o dată, only once, în dreptul societăților. Salutăm acest lucru, poate nu sunteți la curent, dar organizația noastră insistă pe acest principiu de către autoritățile locale din anul 2005 încoace. Deci nu putem decât să salutăm. Uh, am fost extrem de răbdători, dar uh, până la urmă, iată, avem uh, principiul only once, doar o dată, care este consfințit într-un text legislativ european. De asemenea, posibilitatea înregistrării online Uh, într-un răstimp de 5 zile. Deci, toate aspecte pozitive. Concluzia noastră este că propunerea este excelentă, poate comisia ar fi trebuit să meargă și mai departe, pentru că mai există posibilități de explor, explorat pentru a digitaliza dreptul uh, societăților. Uh, de asemenea, se potrivește cu obiectivele Comisiei Europene, dar și ale statelor membre de digitalizare. De asemenea, creează un mediu de afaceri mai prielnic, Uh, e foarte important și faptul că statele membre pot să-și uh, mențină uh, tradițiile juridice. În ce privește calendarul, eu sper că nu va exista o legătură între cele două propuneri. Această propunere privind digitalizarea este extrem de importantă pentru IMM-uri. Deci, noi sperăm ca această propunere cu privire la digitalizare să treacă foarte repede prin Parlamentul European și prin Consiliu, astfel încât până la Uh, finele mandatului să obținem uh, un text uh, final. Mulțumesc pentru atenție și, apropo, veți primi documentul nostru de poziție în următoarele zile. Mulțumim și noi. Acum aș dori să dau cuvântul domnului dr. Marius Coller din partea Consiliului Notarilor din Uniunea Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Șapte minute. Thank you so much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Este o onoare și o plăcere pentru mine să am astăzi ocazia de a vă vorbi despre propunerea Comisiei Europene privind digitalizarea și dreptul societăților în numele notarilor europeni. Revin la ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei, e o abordare oarecum pozitivă față de aceste propuneri. Așa cum se spune și în textul propunerii, în multe state membre, notarii au un rol esențial în asigurarea siguranței juridice și prevenirea abuzurilor de-a lungul întregului ciclu de viață al întreprinderilor. Voi începe câteva cuvinte în legătură cu ce facem noi notarii în, în, pentru întreprinderi. În calitate de funcționari publici, de notari publici, identificăm acționarii și directorii, uh, realizăm și identificăm acordurile și rezoluțiile acționarilor și garantăm legalitatea lor. Um, îndosariem documentele necesare în uh, registrul electronic de date și comunicăm informațiile fiscale autorităților fiscale competente. În caz de fraudă sau alte activități ilegale, cum ar fi spălarea de bani, notarul trebuie să refuze să acționeze și trebuie să informeze autoritățile statului cu excepția actului notarial în sine, toate, toate uh, fazele procedurilor uh, sunt deja complet digitale în majoritatea statelor membre și acesta este și cazul comunicării cu, între notar și autoritățile publice, cum ar fi birourile naționale de înregistrare. Uh, controlul uh, preventiv al notarilor asigură uh, eficiența creării și legalitatea creării întreprinderilor și legalitatea schimbărilor structurilor de-a lungul întregii perioade de viață a întreprinderilor. Datele și informațiile transmise de notar registrurilor comerțului și comunitatea publicului sunt corecte și, deci, pot să beneficieze de așa numită încredere publică în statele membre pentru partenerii de afaceri și autoritățile publice, astfel se evită um, căutări complicate și costisitoare ale celor care dețin întreprinderea și care sunt reprezentanții săi legali. În același timp, folosirea unor firme în scopuri ilegale, cum ar fi Uh, spălarea de bani sau evaziunea fiscală sunt prevenite eficient. Dacă examinăm cu atenție propunerea Comisiei, cred că putem să spunem că propunerea lasă suficient spațiu statelor membre să se bazeze pe astfel de sisteme de control preventiv Eh, transferându l același simplu în epoca digitală. De aceea, după părerea noastră, propunerea este o bază excelentă eh, pentru eh, acest proces legislativ. Considerăm că Comisia a găsit o bună modalitate de a introduce digitalizarea în dreptul societăților uh, fără să, prezinte, să, facă, să existe perturbări importante în sistemele juridice ale statelor membre. Dar următoarele modificări sunt necesare pentru a apăra credibilitatea registrelor de comerț uh, și pentru a preveni abuzurile. Și aș dori să vă atrag atenția asupra trei elemente. Mai întâi, după părerea noastră, trebuie să fie mai clar că statele membre um, permit implicarea natalului de-a lungul întregii perioade de viață a firmelor. Trebuie să se aplice standardele actuale privind certitudinea și reprezentanța juridică, mai ales în ceea ce privește folosirea documentelor model și înregistrarea online a întreprinderilor uh, este prea largă, mai ales în ceea ce privește formarea firmelor pe internet, persoanele juridice și reprezentanții. În ceea ce privește primul punct, mm, implicarea notarului de lungul întregului perioade de viață a filmelor, am uh, observat că propunerea comisiei prevede intervenția notarilor doar în, context, în contextul creării de întreprinderi. E nevoie de control însă de-a lungul întregii perioade de viață a întreprinderilor, deci și în uh, schimbările structurale ulterioare care sunt înscrise în registrele de comerț, um, cum ar fi măsuri de capital, conversii um, sau uh, crearea de filiale. Altfel, calitatea și credibilitatea uh, registrelor de comerț ar fi puse sub semnul întrebării. Deci trebuie clarificate articolele 13 l și 28A și B. Uh, statele membre trebuie să facă controle de legalitate preventive de către notari și în ceea ce privește uh, înregistrarea, îndosarierea documentelor și înregistrarea filialelor. Același lucru se aplică uh, și în condițiile din a doua propunere privind mobilitatea transfrontalieră a întreprinderilor cum ar fi condițiile de comunicare a uh, informațiilor sau uh, activitățile pre, dinainte de conversii. În legătură cu al doilea aspect, considerăm că faptul că articolul F aliniatul 4 prevede doar un control opțional de legalitate pentru numele, mm, obiectul de activitate și articolul de asociere um, este, um, nu este suficient. Astăzi, articolul 10 uh, prevede uh, controle obligatorie, obligatorii și uh, pentru a avea tranzacții credibile, trebuie să se evite ca procedurile să fie mai puțin ambițioase decât achiul actual. Același lucru este valabil și în ceea ce privește uh, folosirea documentelor model, articolul 13G. Uh, um, controlul preventiv făcut de articolul 10 trebuie făcut dacă fundatorii uh, folosesc un model, dar folosirea modelelor elimină nevoiul, nevoiul unui control al identității părților și a capacităților uh, legale? Bineînțeles că nu. Legalitatea modelului nu asigură că el este folosit corect și deci nu vedem de ce s-ar aboli controlele preventive doar pentru că cei care, uh, fondatorii, folosesc un document model. De aceea propunem eliminarea ultimei fraze de la articolul 13G aliniatul D, aliniatul 2, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Ultimul aspect pe care doresc să vi-l uh, prezint uh, este domeniul de aplicare a procedurii de înregistrare online. Articolul 13F este prea larg. Propunem Uh, să se restricționeze registrarea obligatorie online la uh, companiile create de persoane fizice. De ce? Vedem ce s-a întâmplat în scandalurile LuxLeaks, Panama sau Paradise Papers. Acest lucru a arătat că modelul de afacere a paradisurilor fiscale uh, se bazează pe un acționariat nesigur pentru a ascunde cine sunt beneficiarii a făcut recomandări pentru lupta împotriva scaunului de oameni care trag semnalul de alarmă împotriva acestor structuri. Considerăm că crearea formării de companii online și de persoane juridice, deci de alte firme, vor pune probleme majore, având în vedere faptul că verificările existenței unei companii străine și a modului în care este ea reprezentată nu este întotdeauna posibil online. Și un ultim element, uh, procedura de formare online este uh, permisă doar pentru anumite uh, firme din cauza structurilor complexe. Cred că trebuie să se aplice aceleași prevederi și unor parteneriate, cum ar fi celor din uh, dreptul german, pentru că aceste entități sunt la fel de complicate. Uh, având în vedere că nu mai am timp, Doresc doar să vă spun că notarii sunt pregătiți pentru mai multă digitalizare în dreptul societăților, dar e nevoie de anumite condiții care trebuie aplicate pentru a permite ca tranzacțiile să fie rapide sig și sigure acum, în epoca digitală, în interesul tuturor, acționari, angajați, creditori și autorități uh, publice. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Am două întrebări. Mai întâi, una din partea domnului raportor Sviefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru observanțele deosebit de interesante. Sigur, succinte în acest moment, dar uh, utile și vă mulțumim foarte mult uh, pentru aceste observații pe marginea propunerii comisiei. Din ce am auzit, pot să-mi dau seama că pe parcursul procesului uh, prin care vom trece aici în comisia noastră, relația între noi va trebui să fie una foarte strânsă și împreună va trebui să avem și alte schimburi de opinii uh, pentru ca să reușim să schimbăm abordarea anumitor prevederi. Cred că elementul cel mai relevant din acest proiect de text e ajustarea funcționării companiilor la cerințele zilei de azi. Mă gândesc în special la era digitală. E un lucru inevitabil. Dar, mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că există securitate, uh, securitate juridică, fiabilitate și tot ce ține de prevenirea spălării de bani și a fraudei și plasarea banilor în paradisuri fiscale. Sigur că uh, trebuie să ne bazăm pe notarii europeni, pentru că la capitolul fiabilitate ei ne pot ajuta. Sunt uh, funcționari uh, în care publicul are încredere. E vorba inclusiv de faptul că ei protejează inclusiv interesele statului. Acum, ca să mă adresez reprezentantului IMM-urilor. M-a neliniștit faptul că ați spus că înregistrarea online va reduce standardele care în momentul de față sunt în vigoare în statele membre. Din câte știu eu, niciun regulament UE nu poate scădea standarde deja existente în statele membre. Iată de ce aș dori să-mi dați niște explicații suplimentare referitor la ce ați spus. Acum, mă adresez reprezentantului notarilor. O, o întrebare inițială, pentru că sigur nu putem intra în miezul dezbaterii cherez. Acest control preventiv al legalității, diversele etape ale ciclului de viață al unei societăți comerciale și uh, Uh, posibilele limitări în înregistrarea companiilor uh, în ce privește persoanele fizice? E o cerință sau n-am înțeles bine ce ați spus? Doamna Gutelan, mulțumesc, mulțumesc și eu experților pentru niște prezentări foarte interesante. Un lucru foarte important cu această propunere e că ea va contribui la o informare transparentă și de încredere în ce privește societățile comerciale care funcționează pe piața internă. Și pentru a ne asigura de acest lucru, grupul meu a solicitat de mult timp un registru al uh, societăților comerciale care să fie public și aș vrea să știu ce credeți despre asta. Sigur că nu puteți răspunde numele comisiei, dar de ce credeți că uh, nu a inclus în propunere și comisia uh, un astfel de registru? Apoi, doamna Moro a vorbit puțin despre acest lucru, dar mi-aș dori să ne vorbiți și despre directori de societăți. Pot ei, se poate refuza numirea unui director într-o societate comercială dacă acesta în prealabil a fost destituit de pe același post de director într-o altă societate comercială. Informațiile Uh, privind societățile comerciale vor trebui actualizate în permanență în acest registru și în ce fel credeți că registrele naționale ar putea fi uh, ar putea să-și aducă contribuția. E oare asta o soluție? Mi-aș dori detalii suplimentare din partea dumneavoastră. Cum putem atenua riscul atunci când libertatea de um, înființare este limitată? Și cum poate ajuta autoritățile naționale competente să detecteze frauda uh, sau utilizarea ilicită? Mulțumesc, președintele. Aș ruga cei doi uh, vorbitori interpelați să răspundă și asta pe scurt. Vă mulțumesc. Uh, foarte rapid. În ce privește întrebarea doamnei raportor, da, am spus că articolul 28 al propunerii privește înregistrarea online a filialelor, care pentru unele state membre va scădea standardele de înregistrare. Eu am primit această informație din partea unei organizații membre, trebuie să o verific. Mai, în mai concret, ea vine din Germania. Nu știu, nu cunosc sistemul german prea bine, dar nu v-aș putea oferi informații sporite în viitor. de ce privește celelalte întrebări, sigur, nu pot răspunde în numele comisiei, dar ca instrument pentru a detecta frauda și pentru a evita frauda, e bine, noi vorbim aici de digitalizare, dar e simplu ce era posibil pe hârtie, e probabil să fie posibil și prin mijloace digitale. Deci nu trebuie să dăm încă și mai multă importanță acestui fapt. Trebuie însă să ne asigurăm că prin intermediul digitalizării nu vom avea mai multe informații incorrecte. Iată de ce instrumentul cel mai important aici este verificarea identității. Mulțumesc pentru întrebări, dacă am înțeles corect. Prima întrebare se referea la elementele esențiale din punctul de vedere al notarilor mm, pe care le-am dorit schimbate în propunere. Revenind la area de aplicare a înregistrării online a companiilor, noi credem că este mult prea vast. De ce? Deocamdată ar permite înființarea de companii online de către companii deja existente, fără a putea verifica în ce fel uh, e reprezentată această companie deja existentă. Prin mijloace online acest lucru nu este posibil. Deci, deocamdată, credem că e o abordare mai bună aceea de a ne concentra mm, pe înființarea de companii online de către persoane fizice. E abordarea uh, în Estonia, iar dacă ei sunt în avangarda digitalizării, poate că e un exemplu bun. Trebuie să ne concentrăm mai întâi pe companii înființate de persoane fizice. Al doilea aspect. Deocamdată, înființarea e posibilă și prin reprezentanți. Or, acest lucru e prea riscant, mai ales deoarece propunerea permite deja uh, posibilitatea înființării online. Deci nu e necesar să deschidem portița și înființării de către reprezentanți. De fiecare dată trebuie verificat dacă o împuternicire există și dacă agentul respectiv e valid. Asta ar fi mai logic din punctul nostru de vedere. Și pentru a limita area de aplicare la înființarea uh, online la persoanele fizice. În ce privește întrebarea raportoare, în ce privește uh, frauda, e adevărat, uh, legală, e adevărat, una din uh, sarcinile noastre este să prevenim fraudele, dar trebuie să avem mijloace de a verifica identitatea, de a avea o discuție și credem că aici o um, mică modificare a propunerii ar permite Ehm, eforturile noastre, eforturile noastre de evitare a ehm, spălării de bani să se materializeze. Președintele, din păcate nu mai avem timp la dispoziție pentru a discuta această temă deosebit de importantă și aș vrea să mulțumesc foarte mult tuturor invitațiilor noștri pentru că au venit astăzi aici și ne-au făcut aceste prezentări. Vreau să vă urez succes, vreau să urez succes ambilor raportori pe acest dosar și încheie astfel acest punct de pe ordinea de zi. Okay, dear colleagues, we... Dragi colegi, continuăm cu punctul amânat. Mm, am, votarea amânată. Doamna Kaufman, solicitați cuvântul înainte de vot? Vreți să vorbiți acum? Da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Un punct de procedură. În ce privește regula 174, punctele 2 și 3, când și cum se votează amendamentele de compromis și mă refer la compromisurile de la articolul 9. Există două compromisuri, 6A și 6B, iar pe lista de vot eu cred că ordinea e greșită pentru votare, deoarece Potrivit regulii 174, amendamentul care se îndepărtează mai mult de textul original trebuie să aibă prioritate și trebuie să fie supus la vot primul. Din cât îmi amintesc eu, ieri am avut un vot foarte complicat pe tema copyright-ului și am um, respectat foarte strict această regulă a compromisului care se votează uh, primul. Acum, pe lista de vot, uh, s-au inversat pozițiile și nu înțeleg de ce. V-aș ruga să-mi explicați. Și din punctul de vedere al grupului nostru politic ar fi foarte de apreciat să se schimbe ordinea de vot acestor două amendamente de compromis, 6A, 6B. Well, I think the, the order as provided... Președintele, eu cred că ordinea oferită în lista de vot e cea corectă pentru a facilita votarea. Poate că uh, raportarea ne poate lămuri. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Profit această ocazie pentru a mulțumi raportorilor din umbră de la diversele grupuri politici, pentru că săptămâni și luni de zile am lucrat la compromisuri în mod intens. Am uh, lucrat uh, din greu și țin să mulțumesc tuturor colegilor, pentru că la final cred că am obținut un rezultat foarte bun. Vreau să mulțumesc și secretariatului în egală măsură, pentru că ne-a susținut. Cred că votul, așa cum e prevăzut pe listă, e corect. Termenele oricum au uh, fost depășite. Proiectele de listă de vot au fost trimise raportorilor de umbră pentru eventuale corecții. Și propunerea venită de la D a ajuns după termenul de depunere. În ce privește compromisul 6, noi am spus că ordinea e corectă, deoarece uh, cel care se depărează cel mai mult de text realmente este primul. Oricum trebuie să le votăm pe amândouă. Dacă doriți neapărat să inversăm ordinea, o putem face. Nu vreau să mă lupt pe uh, această uh, temă. Domnule președinte, aveți puterea de a decide. Doamna Reda, regulamentul 174 e foarte limpede. Există o logică inerentă în a vota mai întâi textul care se îndepărtează cel mai departe de textul original, altfel deputații s-ar putea regăsi în situația de a vota împotriva unui text numai pentru că nu sunt siguri uh, ce se va întâmpla la votul următorului uh, paragraf. Deci uh, trebuie, în mod logic, să începem cu textul cel mai îndepărtat de original. Regulamentul de procedură, uh, articolul 174, e foarte, foarte limpede și ca atare, la rândul meu, susțin schimbarea ordinii între 6A și 6B. Well, okay, okay. Uh... Președintele. Potrivit analizei, ordinea uh, corectă era cea propusă, dar fiindcă doamna raportor nu obiectează la inversarea ordinii, atunci putem răspunde acestei solicitări. Nici eu nu am o problemă cu asta. So we begin. Și atunci începem. Everybody has inserted the, the voting cards, right? Are toată lumea cartele de vot inserate în sistem. Putem începe? Mr. doesn't have a We will, we will try to... Uh, so you will not be voting, Mr. Velkin, right? Okay. He won't vote. Domnul Vos nu va vota. Începem atunci. Articolul 25, MPL 25, pentru, împotrivă. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm, să începem cu o verificare. S-a respins. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 152 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 153 și 154 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. A fost respins. 158 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 Haideți să verificăm mai bine. Votăm 158. Am greșit eu, a fost respins părea foarte diferit de aici, de la prezidiu. 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160, Econ 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, Econ 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 161 pentru, împotrivă, abțineri, prefer să verificăm 161. E respins. 164 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 162 până la Econ 31 pentru, împotrivă, abțineri, e res sunt respinse. 165 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 și Econ 32 pentru, împotrivă, abțineri, prefer să verificăm. Respins. 168. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 167. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MPR 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 24 și 169 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 și 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, președintele se corectează, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Can maybe somebody close the door or... Ședintele, se poate închide ușa? Mm-hmm. Din păcate trebuie să evacuăm sala. Poate arrêter, monsieur. C'est un alarme. ai copii quitter la sală. Sigur, securitate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 Bayern

Uh, uh, dragi colegi, dragi supraviețuitori, spune domnul președinte, suntem uh, într-un format foarte diferit astăzi, așa că aș propune să amânăm votul. Să votăm, să amânăm votul. să facem o ședință extraordinară la Strasbourg. Sperăm că secretariatul va reuși să o organizeze luni seara. Martes? Martes por la tarde. Marți seara, spune. Well, spune domnul Marine Pinto. We'll see what we get. Vom vedea ce vom putea să organizăm, spune domnul președinte, nu depinde de noi. Because there is the most... No, quarta, quarta-feira. Miercules. Nu, nu marți, miercuri se corpează domnul Marinio Pinto. Eh, and, well, you know, we cannot... Președintele, nu putem să hotărâm acum în ce zi vom uh, reuși să organizăm ședința. Nu depinde de noi. Secretariatul Yes, hopefully, hopefully. Yes, uh, and we will, we will, uh, we will resume the vote by. Vom uh, relua votul cu amendamentul 181. Deci de la amendamentul 181. Bun. Aș dori să vă întreb acum cine este pentru amânarea votului. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Atunci, continuăm cu alt punct de pe ordinea de zi. Uh, which is point number 20. E vorba de punctul 29. Uh, and that's the exchange of views. Schimb de opinii în, prezi- în prezența curții în legătură cu proiectul de modificare a protocolului numărul 3 privind statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Voi da mai întâi cuvântul raportorului, domnul Völken. Yes! Da. Am așteptat câteva secunde doar. Bun. Fiind Dank. Mulțumesc. Mulțumesc uh, Curții de Justiție pentru faptul că este reprezentată astăzi aici. Um, voi aborda acum cele trei chestiuni importante din acest dosar. Din păcate, în momentul de față, am, avem uh, prea puține informații disponibile. Vă rog să faceți liniște, spune vorbitorul. Deci, nu am primit toate documentele, lipsesc documente importante din acest dosar. Încă. Dar sper că vom putea rezolva situația în strânsă cooperare. În propunerea curții se spune că nu ar trebui să fie modificări Uh, după, după finalizarea din 14 uh, decembrie, dar până la urmă, totuși, uh, s-a mai gândit și a hotărât să facă modificări și de aceea am primit această propunere. Aș dori să știu care sunt motivele pentru care schimbările care nu au fost incluse în raportul inițial sunt până la urmă necesare. Ar fi bine să mi se explice acest lucru. A doua întrebare este următoarea. Anumite categorii de jurisdicții trec de la Curtea de Justiție la Tribunalul General și invers. Deci ă, asta ar implica o reorganizare și aceasta va avea efecte asupra unor ă, proceduri juridice și Poate va trebui introdusă o procedură pentru um, a vedea care proceduri sunt admisibile sau potrivite. Deci, întrebarea mea este care va fi impactul financiar și uh, asupra altor resurse ale acestei propuneri. Și m-ar interesa mai ales care va fi efectul potențial asupra duratei um, procedurilor, de exemplu, procedurile pentru călcarea obligațiilor vor uh, fi uh, rezolvate de Tribunalul General uh, și nu de Curtea de Justiție. Um, statele membre fac apel împotriva deciziilor curții și um, pentru a lua o decizie. Deci eu cred că astfel procedurile vor dura mai mult Avem sancțiuni disponibile uh, în tratate, dar cred că până la urmă, um, având în vedere că procedurile de infringement vor dura și mai mult, nu le vom putea aplica în mod eficace. Deci întrebarea mea este, așa vedeți lucrurile? Este posibil ca um, aceste cauze să dureze mai mult? Nu există consecințe negative asupra punerii în aplicare a dreptului european? Iată, acestea ar fi întrebările mele pentru început. Thank you very much. Vă mulțumesc. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților curții. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ați păstrat punctul pe ordine de zi în ciuda exercițiului de evacuare. Vă suntem recunoscători. Poate ar fi bine să vă prezint cadrul acestei propuneri, pentru că veți regăsi în acest cadru deja elemente de răspuns. Aș dori mai întâi să încep prin a spune că această propunere este rezultatul unei reflexii aprofundate a două jurisdicții, a Curții de Justiție și a Tribunalului, deci, cele două jurisdicții care formează instituția Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt însoțite altfel astăzi de doi șefi de cabineți ai uh, președinților curții și tribunalului, uh, precum și de grefierii curții și tribunalului care vă stau la dispoziție. Deci uh, am avut o o, dez- o discuție și o reflexie în detaliu pentru o mai bună gestiune a cauzelor care ajung în fața curții și tribunalului, mai ales ținând cont de creșterea numărului cauzelor și uh, pentru folosirea optimă a resurselor pe care le avem la dispoziție. Ca să înțelegeți mai bine, vă voi explica care e situația actuală a celor două jurisdicții, deci a curții și a tribunalului. Mai întâi, în ceea ce privește Curtea de Justiție. Curtea de Justiție continuă să își gestioneze bine cauzele mm, când vine vorba de termene și de calitatea hotărârilor. Dar Curtea de Justiție suferă de, pe urma unei creșteri importante a numărului de cauze. Întotdeauna a fost așa, nu e un fenomen nou, dar el se intensifică. Ieri m-am, am privit, am uh, analizat statisticile până pe 20 iunie. Curtea de Justiție a primit 413 um, uh, cauze de la 1 ianuarie până pe 20 iunie. În 2015, pentru aceeași perioadă, primise 309. Deci în fiecare an din 2015 numărul a crescut. 309, 346, 376, 413. Iată, a crescut numărul cauzelor cu 33% și curtea trebuie să gestioneze acest volum de muncă fără un impact asupra termenelor sau calității uh, activității sale. Nu e vorba doar de număr, e vorba și de, vorba și de complexitate, de importanța cauzelor, dar și urgența lor. Avem din ce în ce mai multe proceduri în urgență introduse în fața curții și curția trebuie să poată să se ocupe de ele. În același timp, și tribunalul uh, primește mai multe cauze. În aceeași perioadă de 4 ani, 2015-2018, numărul acestora a crescut cu 18%. Deci, iată, creșterea a fost de 33% în cazul curții și 18% în cazul tribunalului. Dar există o diferență majoră, și anume faptul că tribunalul, grație reformei adoptate Uh, de legiuitori, dispune acum de un atu, de care curtea nu se bucură în aceeași măsură. Curtea are 28 de judecători și 11 avocați generali. Nu poate să aibă mai mulți. Și cu Brexitul chiar va, scade, va scădea numărul acestora dar uh, la tribunal, grație reformei uh, care a avut loc și pentru că tratatele au permis acest lucru, a crescut numărul judecătorilor progresiv și această creștere a numărului lor se va încheia în septembrie 2019, uh, când în tribunal vor fi doi judecători pentru fiecare stat membru. Deci suntem la mijlocul acestei tranziții în cazul tribunalului și deja vedem că această consolidare uh, are un impact pozitiv. La asta cum reprezent... Mm, vă putem da două informații, durata mm, medie a procedurilor în fața tribunalului între 2013 și 2017 a trecut de la 27 de luni la 16 luni. Um, a fost de 48 de luni înaintea reformei și acum uh, în, în cazul statelor și este 25% acum. În dreptul concurenței era 46 de luni și acum este 21 de luni. Al doilea element, cu uh, posibilitatea suplimentară pe care o avem acum uh, și având în vedere că suntem la mijlocul reformei, tribunalul poate să abordeze cauzele mai simplu, mai seren, dar și cu mai multă calitate. Are posibilitatea de a aborda cauzele în uh, complete de formate de 5 judecători. Acum uh, sunt cam 100 de cauze la tribunal care sunt uh, abordate într-un complet de judecată de 5 judecători. Astfel se îmbunătățește calitatea procedurilor și se pot trata mai multe cauze în mod optim. Dincolo de această situație și de disponibilitatea resurselor uh, la, în cazul tribunalului, um, ne întrebăm ce instrumente avem la dispoziție conform tratatelor și ce proceduri, cum putem modifica proceduri uh, inspirându-ne din sistemele juridice naționale și astfel în propunere am introdus două elemente fundamentale. E vorba de recursul uh, pentru neîndeplinirea obligațiilor, uh, deci împotriva statelor care nu-și respectă obligațiile, și uh, atacarea deciziilor tribunalului la curte. Acestea sunt cele două informații majore pe care le aveți în uh, această propunere de modificare. În ceea ce privește procedurile pentru nerespectarea obligațiilor de statele membre, posibilitatea de a transfera aceste recursuri directe la tribunalului este prevăzut de articolul 256 liniatul 1 din tratat, care dă această posibilitate. După discuție dintre curte și tribunal, am hotărât să vă propunem să transferăm parțial o parte din aceste cauze dintre Comisie și statele membre, în primul rând. Deci, deci să transferăm aceste cauze, cu excepția cazurilor în care um, prevederea încălcată este o încălcare a tratatelor, pentru că tratatele sunt cele care afirmă principiile fundamentale ale funcționării Uniunii. Deci dacă se încalcă o prevedere din tratat, atunci curtea își va păstra competența și nu tribunalul uh, se va ocupa de această cauze. Curtea va păstra competența și dacă uh, Prevederea care nu a fost respectată vizează titlul 5, uh, partea a treia din Tratatul de, pentru funcționarea Uniunii Europene, adică spațiul de libertate, securitate și justiție. Încă o dată, având în vedere importanța și urgența, Curtea va păstra această competență care nu va fi transferată tribunalului. Și atunci când rezultatele procedurii duce la aplicarea unei măsuri uh, tranzitorii statului MEP, tot curtea se va ocupa. Toate uh, celelalte recursuri pentru nerespectarea obligațiilor ar fi uh, transferate tribunalului care ar aborda aceste plângeri în mod impecabil, nu doar pentru că poate să o facă, pentru că are suficient personal, dar și pentru că sunt recursuri directe. Tribunalul este jurisdicția obișnuită să abordeze recursurile directe atunci când e vorba de fapte sau de analiza unor uh, prevederi din dreptul național și așa mai departe. Deci nu există dubii în legătură cu calitatea și capacitatea tribunalului de a aborda aceste cauze în uh, timp util uh, și cu un nivel de calitate ridicat. Domnul raportor întreba dacă se vor prolungi astfel termenele și implicit durata nerespectării obligațiilor. Am uh, analizat acest risc și nu trebuie să uităm că în procedurile pentru nerespectarea obligațiilor, procedura administrativă prealabilă între Comisie și statele membre durează cel mai mult. Nu procedura în fața curții. Deci, Cred că, în primul rând, această durată trebuie luată în considerare ca element important al procedurii. Apoi, așa cum am spus, tribunalul acum poate să rezolve rapid și eficace aceste proceduri. Deci nu va fi uh, o întârziere în fața tribunalului. Apoi, curtea beneficiază de mecanisme pentru a rezolva cauza rapid, dacă e nevoie. S-a propus deja că dacă curtea uh, casează decizia tribunalului, curtea va fi cea care va lua decizia pe fond și nu va trimite înapoi la tribunal procedura. Deci, astfel se limitează durata globală a procedurilor. Există și alte posibilități de gestionare a procedurilor, mai ales în ceea ce privește limitarea procedurii scrise în fața curții, în uh, caz de apel. Uh, deci astfel se va limita durata procedurilor și se va evita um, că termenul sau durata uh, procedurilor să crească. Și așa adăuga un element important. Am început prin a vă explica care este situația Curții de Justiție când vine vorba de numărul de cauze de care se ocupă. Dacă nu facem nimic, peste câțiva ani, Curtea nu va mai reuși să abordeze la fel de rapid cauzele care se prezintă în fața ei. Deci se va lungi durata direct, eh, procedurilor și deci durata infracțiunilor din cauza um, faptului că Curtea nu a reușit să trateze toate aceste dosare în termenele actuale care sunt uh, scurte. Și aici nu e vorba doar de nerespectarea obligațiilor uh, care vor suferi consecințele, ci și uh, procedurile între procedurile care reprezintă cel mai mare volum în fața curții. E vorba de dialogul între, uh, între Curtea de Justiție și Tribunalele Naționale, care îi trimit întrebări în legătură cu aplicarea dreptului Uniunii, deci uh, pentru interpretarea sau confirmarea valabilității unor reguli uh, și legislației Uniunii Europene uh, pentru cauzele de care se ocupă. Pentru a răspunde la cealaltă întrebare a domnului raportor, în decembrie 2017 am spus că nu era oportun să se modifice uh, statutul, dar uh, atunci Comisia a cerut Curții de Justiție să se pronunțe în legătură cu oportunitatea transferului procedurilor uh, de interpretare a tratatelor de la curte la tribunal și curtea a considerat că nu trebuie să se transfere aceste proceduri. Curtea dorește să-și păstreze exclusiv această competență de interpretare a dreptului Uniunii. Sunt trei sferturi din cauzele care ajung în fața curții, pentru că este un element esențial pentru buna aplicare a dreptului Uniunii, și uh, scindarea acestei competențe între cele două instituții ar fi foarte complicată și ar putea să aibă consecințe negative asupra calității interpretării dreptului Uniunii în, și aplicării sale în toate uh, statele Uniunii Europene. De aceea curtea a spus că, după părerea ei, nu se este de dorit să se transfere aceste competențe tribunalului. Acum însă curtea uh, face o modificare perfect co- coerentă cu decizia din decembrie 2017 pentru că a văzut că nu poate să transfere aceste cauze privind interpretarea dreptului și având în vedere creșterea numărului cauzelor, propune să transfere la tribunal restul uh, cauzelor de care se ocupă și mai ales nerespectarea obligațiilor. Deci e vorba de recursurile directe care în momentul de față sunt uh, exclusiv de competența curții. Și mai, mai există o a doua parte importantă care este crearea unui uh, sistem de admisibilitate. Uh, deci e vorba de nerespectarea obligațiilor, uh, um, care reprezintă cam un sfert din... Uh, e vorba de plângeri care, de, de, de a, mm, care sunt transmise curții după decizia ale tribunalului. În rândul acestora există o categorie E vorba uh, de domeniul uh, proprietății intelectuale, dreptul mărcilor. Deci, înainte de tribunal, o autoritate administrativă independentă de la o agenție a luat o decizie. Și e vorba mai ales de uh, oficiul de la Alicante, Uh, unde există camere de recurs care iau decizie înainte de intervenția tribunalului. Deci, practic, plângerea în fața curții reprezintă a treia fază de control a deciziilor uh, oficiului pentru mărci dar și de Agenția de, pentru Produsele Chimice de la Helsinki sau uh, de la alte agenții pot să vină astfel de cauze. Deci, e vorba de plângeri în cazul cărora curtea intervine în a treia instanță. Deci, majoritatea acestor cauze se încheie cu o declarație că această plângere nu este admisibilă sau fondată. Și curtea, bazându-se pe sistemul pe care îl cunoaște multe state membre, a propus să creeze pentru această categorie de plângeri un sistem de admisibilitate. Deci, practic, uh, um, cel care depune plângerea trebuie să explice de ce această plângere trebuie să fie abordată de către curte și uh, explicând motivele. Deci, practic, uh, dacă există mm, uh, consecințe asupra unității coerenței sau aplicării dreptului Uniunii. Dacă acceptați aceste modificări, dumneavoastră și Consiliului, ele vor permite Curții de Justiție să se concentreze pe cauzele care merită atenția Curții, adică mai ales uh, cauzele pentru nerespectarea, pentru, pentru interpretarea dreptului Uniunii în colaborare între Tribunalele Naționale și Curtea de Justiție, care este un element esențial pentru buna funcționare și aplicarea dreptului Uniunii. Iată care sunt explicațiile pe care am putut să vi le dau. Nu știu dacă am uitat ceva. Și adaug încă un element Raportorul uh, a evocat la începutul intervenției sale faptul că Parlamentul așteaptă încă informații din partea noastră. Cred că se referă la uh, consecințele financiare. Am, uh, după părerea noastră, nu va exista un impact financiar. Eh, e vorba doar de un transfer de cauze de la curte la tribunal și eh, astfel se va face economie de timp. Deci se vor face chiar economii, nu vor fi costuri suplimentare. Și se va permite o utilizare optimă a resurselor curții și ale tribunalului. Dar vă vom comunica această fișă eh, ca să o aveți și aceste elemente la dosar. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumim foarte mult. Domnul Fos a cerut cuvântul. Mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Der ja Schattenberichterstatter ist hier auch äh, für die EVP, der kann leider heute nicht da sein. Äh, domnul raportor fictiv de la PP nu a putut fi prezentat aici, iată de ce m-a rugat să transmit mesajul său. So sunt necesare informații suplimentare și am să citesc ce mi-a trimis dumnealui. Tribunalul trebuie să decidă în prima instanță pentru anumite categorii de proceduri de uh, neîndeplinire a obligațiilor în cazul unor excepții bazate pe articolul 118, 128, 129 al TFUE Curtea de Justiție însă ar trebui să să-și rețină, să să-și rețină jurisdicția asupra aspectelor constituționale care trebuie tratate în regim de urgență. Deci, um, se cer mai multe clarificări în ce privește transferul acestor competențe și există preocupări cu privire la aspectele ce țin de constituționalitate opțiunea este de a retransmite cauza uh, de la Tribunal la Curtea Europeană de Justiție și s-ar putea face printr-un cod intern de moțiune la cererea uneia dintre părți, însă o astfel de cerere ar trebui făcută atunci când cauza a fost introdusă. Uh, domnul Radev consideră că ne-am putea confrunta cu aceeași problemă ca și în uh, cazul deciziilor hotărârilor preliminare pentru că hotărârea curții ar putea interveni numai într-o fază avansată a procedurii, doar atunci când apar aspectele constituționale. Credeți că ar fi posibil ca acest caz, într-o etapă ulterioară, să fie uh, retransmis în funcție de durata procedurii, uh, tocmai pentru a nu o prelungi din, această, din acest motiv în mod nejustificat? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dacă mai sunt Alte comentarii sau întrebări din partea colegilor deputați? Domnule Breton. Nu am întrebări, însă am un comentariu. Cred la rândul meu că Uh, procedurile preliminare sunt extrem de importante uh, printre competențele curții, pentru că justițiile naționale așteaptă astfel de decizii, astfel de hotărâri. Deci trebuie, acestea trebuie tratate în regim de urgență. Iată de ce e bine ca tocmai Curtea de Justiție să, să păstreze această competență pentru a evita uh, Uh, dublarea jurisdicției și, în plus, uh, am liniștit oarecum uh, sistemele de justiție naționale care se vor putea în continuare adresa în mod direct curții. Iată de ce mă bucur dacă o astfel de precizare poate să intervină. În rest, am înțeles că marea noutate care ne e prezentată e noul sistem de Uh, admisibilitate a recursurilor, în special în ce privește contenciosul mărcilor. Nu mă miră acest lucru pentru că aceste tipuri de litigi contencioase au fost judecate deja în două rânduri în trecut și în momentul de față uh, tocmai asistăm la un număr foarte mare de uh, respingere. Dacă vrem să găsim, să câștigăm timp, nu aceasta e soluția potrivită. Iată ce aveam de comentat. Vă mulțumesc! Președintele, mm, dorește curtea să reacționeze? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să răspund domnului Fos. Întâi de toate, potrivit propunerii noastre, tribunalul eh, poate decide la orice moment în procedură să retransmită eh, speța la Curtea de Justiție. Uh, iar la începutul procedurii statul membru solicită acest lucru. Însă tribunalul poate decide în acest sens la orice moment uh, al derulării procedurii. Am menționat uh, procedura administrativă anterioară între comisie și un stat membru. Înainte ca uh, acest caz să ajungă în fața curții. În cazurile care ajung la Curtea de Justiție, înseamnă că Statul membru știe foarte bine care e uh, area de aplicare a cazului. Deci știe dacă e util sau nu pentru uh, stat să solicite tribunalului să retransmită uh, speța la Curtea de Justiție. Iată de ce uh, nu ni se pare problematic și, încă o dată, începește durata procedurilor, cum am mai explicat, cred că până la urmă uh, ar fi mult mai bine, credem noi, să procedăm în acest fel decât să încercăm să menținem toate uh, cazurile în fața curții, ținând seama de uh, volumul de activitate al uh, acestei jurisdicții. Mulțumim foarte mult. Domnul uh, Verken, sunteți mulțumit? Da. <laughs> if I may. Yeah. Dacă îmi permiteți. Mulțumesc. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Cred că ne-a permis să uh, înțelegem mai bine tema. Începește fișa financiară, financiară, aspectele financiare pe care le invocați și eventualele modificări ale textului. Cred că am să analizez documentul cu mai multă atenție, dar uh, colegii mei au lansat deja această întrebare, anume dacă n-ar fi oare rezonabil ca noi, ca Parlament European, să avem în vedere un studiu de impact înainte de a decide. vom dezbate uh, cu raportorii și raportorii din umbră, dar ca primă tentativă, pentru mine, dezbaterea a fost bună, deci mă declar pe jumătate satisfăcut. Președintele, dacă nu există nicio altă înscriere la cuvânt, o să închei acest punct pe ordinea de zi. Uh, yes, to inform you that the... Și vreau să vă informez că următoarea ședință ordinară va avea loc luni 9 iulie de la orele 15 și marți 10 iulie începând cu ora 9. Desigur, între timp vom organiza această uh, ședință extraordinară de care vorbeam pentru vot iar ședința coordonatorilor e de asemenea amânată. Vă mulțumesc, le mulțumesc reprezentanților curții pentru prezența astăzi aici.